Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour appelle. Ne reluăm lucrările. Avem o lucrare, o comunicare din partea um, domnului Jorge Núñez cu privire la felul în care statele membre își uh, prezintă în bugetul național contribuțiile la bugetul european. Studiul a fost publicat în iulie 2014. Jean-Luc Den era cel care urmărea acest studiu. El a decedat chiar înainte de uh, finalizarea studiului din nefericire. Domnul Nunez Ferrer are cuvântul. Thank you, thank you for having me here. I will present. Uh, vă mulțumesc foarte mult. O să vă prezint acest studiu. Aveți uh, și diapozitivele, dar acestea sunt uh, mai mult uh, așa ca reper. Uh, the study was, was made to... Studiul acesta a avut rolul de a vedea cum prezintă contribuțiile statele membre în bugetele lor și care sunt consecințele uh, acestui fel de prezentare în felul în care uh, își negociază sau își gestionează propriile resursele proprii. A fost un studiu important, deși poate pare dificil de înțeles uneori. Am, am analizat situația din, de la țară la țară, în uh, toate limbile, ne-a surprins dezordinea pe care am găsit-o. În momentul de față, eu fac un raport pentru Mario Monti în, referitor la grupul la nivel înalt, referitor la resursele proprii și va trebui să țin cont de descoperirile pe care le-am făcut în cadrul acestui studiu. Acest raport poate părea plictisitor, dar are consecințe. Voi trece foarte repede prin punctele din raport. Vă voi scuti de explicațiile cu privire la felul în care funcționează sistemul de resurse proprii și vă voi scuti și de introducere. Mă voi concentra pe mesajul studiului. După cum am spus, sistemul este extrem de eterogen. De ce e important acest lucru? O să vă arăt analizele și rezultatele lor cu privire la Uh, contribuții. Voi uh, prezenta și discuția pe care am inclus-o în studiu cu privire la reformarea sistemului de resurse proprii și cum se poate face acest lucru. Aș dori să discut și impactul asupra sistemului Voi uh, discuta ce înseamnă balanța netă în mai multe situații. După cum am spus, am uh, făcut oricum progrese de la finalizarea studiului și uh, voi vorbi și despre câteva ajustări care pot făcute uh, plăților și angajamentelor pentru a evita problemele în anii care urmează. Haideți să discutăm despre eterogenitate. Am uh, analizat conturile din 2014 uh, am văzut cum își fac statele membre contabilitatea, cum clasifică informațiile și uh, veniturile și contribuțiile. Cu patru excepții, contribuțiile la bugetul european nu sunt clasificate ca transfer de venit către UE. Înseamnă că întâi este uh, venit la bugetul de stat și apoi este trecut ca cheltuială. Din punct de vedere juridic, se poate presupune că dacă e vorba despre un transfer la bugetul UE, se face o separare clară între veniturile naționale și veniturile care sunt transferate Uniunii Europene. Unele țări fac asta. Un alt aspect este felul în care sunt uh, clasificate veniturile de la bugetul european. Este foarte dificil de urmărit uh, acest fenomen tocmai din cauza heterogenității și lista de transparență duce unor la dificultăți pentru noi. În unele bugete nici măcar nu sunt trecute veniturile și contribuțiile. Pur și simplu sunt uh, trecute costurile Uh, ca venit net. Uh, însă, uh, anumite dintre unele sume nici măcar nu intră la bugetul de stat pentru că sunt folosite înainte. Vă voi arăta care sunt cazurile respective. Apoi, beneficiile uh, cheltuielilor UE nu sunt Uh, luate în considerare în, uh, în contabilitate. Înainte de alegeri uh, și în, sau la sfârșitul unui exercițiu bugetar, cheltuielile cresc uneori pentru că, nu știu, se mărește personal la poliție sau se asfaltează drumurile. Asta ca să vă arăt un exemplu de fel în care se, nu se uh, iau în considerare beneficiile în cadrul bugetului. Aceasta este o problemă de contabilitate națională. Uh, practic, beneficiile nu sunt toate în considerare așa cum uh, le-ar lua o companie. Aceste lucruri au consecințe care trec dincolo de beneficiile din uh, PIB și așa mai departe. După cum am spus, în majoritatea statelor membre, acestea, contribuția este trecută ca cheltuială. Doar câteva state membre, Franța, Germania, Austria și Bulgaria, uh, este, doar în câteva state membre este uh, considerată această contribuție un transfer de venit. În ceea ce privește TVA-ul, lucrurile sunt uh, un pic mai mixte. Felul în care este registrată această taxă Uh, și felul în care este uh, partea de TVA trecută ca resursă pentru bugetul european este înregistrată în mod diferit. E de, dificil să ne dăm seama și dacă este considerată o cheltuială uneori, dar de cele mai multe ori, da, e cheltuială și nu transfer de venit. Still on, on governments, I have done uh, the division of uh, uh, No, this is the page didn't pass, sorry. Okay. Huh? So, the, the, so I have here some cases, the Belgium. Am aici câteva cazuri, Belgia, Cehia, pe care le-am analizat. În Belgia, uh, TVA este trecută ca transfer de încasări. În alte țări însă este trecută ca o cheltuială a guvernului, cheltuială publică, dar în categorii diferite. De exemplu, această contribuție este trecută ca cheltuială pentru servicii generale sau apoi pentru um, organizații internaționale. A fost foarte dificil pentru noi să ne dăm seama unde intră uh, această contribuție în uh, Regatul Unit nici măcar nu apare. Apare uh, ca teoretică, ca contribuție netă teoretică. Deci, practic, este o cheltuială publică și intră la felul în care este calculat rabatul. România Uh, are același model ca și Regatul Unit. Practic sunt singurele două țări care folosesc acest lucru în, uh, în conturile lor publice, în contabilitatea publică. Probabil că au primit consultanță din Regatul Unit. Trecem la încasări. Germania le trece în contabilitatea națională doar atunci când trece prin, când acestea trec prin bugetul național. Regatul Unit face o estimare a tuturor fondurilor și nu contează cine le primește și cine nu. E foarte ciudat. Germania, Franța și Luxemburg nu consideră că veniturile de la UE, încasările de la UE sunt uh, venit la guvern, deci le tratează separat ei separă veniturile de la UE și veniturile naționale. În multe alte țări, uh, încasările de la UE sunt, ca, sunt tratate ca venituri naționale și sunt cheltuite ca atare. După cum am spus, uh, contabilitatea se face diferit în fiecare țară și trebuie să analizăm lucrurile foarte îndeaproape. Care sunt consecințele ar fi foarte util, chiar esențial, să existe un acord cu privire la felul în care se clasifică încasările uh, de la UE și contribuția, pentru ca, cel puțin, la resurse cel puțin, ca VNB-ul să fie tratat ca o resursă. Aici este o chestiune de transparență. Și ar fi foarte util pentru noi să uh, intre aceste, aceste încasări și la, uh, la bugetul național, să fie uh, trecute acolo. Atunci când aceste lucruri pot să fie problematice, dar apar, pot apărea probleme. Dacă tot sistemul de contabilitate se bazează pe soldul, soldul net, atunci in, apar probleme atunci când se uh, realizează negocierile. Înțeleg să fie puse în conturile naționale uh, cheltuielile și veniturile, dar să fie pusă balanța netă, să fie pus soldul net, acest lucru ne face nouă treaba mai dificilă și reforma sistemului de resurse proprii, la fel. Îmi cer scuze că lipsește un cuvânt din, uh, de pe diapozitiv. Am analizat și standardele uh, naționale și felul în care se calculează VNB-ul. Trebuie să ne dăm seama că estimările VNB, e bine aici, nu toată lumea, toată lumea este foarte convinsă de, uh, de ele. Precizia este relativă am analizat care ar fi impactul asupra problemelor de rabat. Eu am fost specializat în bugete mulți ani, toată lumea calculează rabatul și felul în care se, se și sumele care se acordă și care se uh, returnează e foarte interesant. Sumele acestea sunt diferite de la țară la țară, dar când am analizat ratele de eroare a, ale calculării VNB, mi-am dat seama că uh, lucrurile sunt foarte dificile. Există, există într-adevăr erori de calcul. Am analizat și felul în care se face bugetul. Pentru că felul în care se calculează contribuțiile și apoi uh, cheltuielile publice e foarte complex. Statele membre nu au flexibilitate. Uneori banii pe care îi uh, îi uh, acordă, îi transferă UE, se pot baza pe niște calcule ale plăților care nu întotdeauna sunt uh, uh, făcute la fel. Uneori se bazează pe calcule pline și, se, uh, și rezultatele nu sunt întotdeauna aceleași. În cele din urmă, statele membre trebuie să facă o plată. Deci nu înțeleg de ce apar probleme tot la fiecare trei luni și acumulări de lichidități. Astfel, după cum am spus, trebuie să se separe felul în care sunt trecute cheltuielile și încasările. Să nu fie amestecat ce este de la UE și ce este de la uh, ce intră în bugetul național, pentru că trebuie să existe transparență. Și apoi, în ceea ce privește soldul net, acesta nu uh, are cum să meargă în uh, contabilitatea națională. Care sunt implicațiile în ceea ce privește sistemul de resurse proprii? Ei bine, unele consecințe nu le-am trecut pentru că încă lucrez la ele. În viitor putem să luăm în considerare existența VNB-ului rezidual. E bine să vorbim despre resurse noi, dar multă vreme de acum încolo uh, este important să uh, să ținem cont de, de acest concept. Un alt aspect tot referitor la soldul net, se vorbește despre beneficiile de pe urma comerțului și de pe urma PIB, dar acum lucrurile sunt atât de complicate și când am analizat sistemul de resurse proprii și felul în care statele membre uh, tratează uh, aceste resurse, ei bine, felul în care se tratează bugetul nu mai este valabil de multe ori. Dacă ne uităm la valoarea fondurilor mobilizate, nu impactul asupra PIB și comerțului, statelor membre nu le-a păsat niciodată de beneficiile uh, veniturilor de la UE atunci când au analizat bugetul. Dar atunci când analizăm Instrumentele financiare din această perioadă, inclusiv uh, garanțiile bugetare și în contextul planului Juncker, ne referim la sute de miliarde de euro. Banii acestea, aceștia vor merge în investiții, în proiecte care vor genera venituri. Și aceste tipuri de instrumente au un flux diferit față de soldul net. Deci, practic, cine sunt beneficiarii principale ai planului Juncker. Am văzut că există șase proiecte deja, unul referitor la gaz în Spania și celelalte sunt în statele nordice. Și acești bani investiți nu sunt luați în considerare. Am calculat că poate ar merita 7 miliard, 700 de miliarde de um, euro pe întregul, pe întregul sector. Deci, practic, vorbim despre aceeași sumă care este folosită pentru calcularea soldului net. Nu mai este sustenabil acest lucru. Eu cred că ar trebui să se schimbe sistemul la sfârșitul raportului, uh, după cum a spus, una dintre concluzii este ca um, contabilitatea la nivel național să se facă mai bine. Mă îngrijorează ce s-a întâmplat în ultimii ani. Ziarele au vorbit despre bugetul UE și l-au descris ca fiind scăpat de sub control. Chiar unii lideri UE au vorbit despre acest lucru. Cred că pentru, de dragul cercetătorilor ca și mine, îi doresc să rog Parlamentul și Consiliul să găsească un mod mai potrivit de a face contabilitatea. Mulțumesc! Merci. Merci pour cette... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare care pune în evidență cât de eterogene sunt conturile publice în interiorul Uniunii Europene și diversitatea felului în care sunt trecute, sunt registrate contribuțiile și veniturile de la bugetul UE în cadrul bugetelor naționale. Exemplu. E ciudat că europenii fac convenții, de exemplu în zona euro, fără a verifica măcar că contabilitatea se face după același sistem. Deci ca și cum n-am vorbit același limbaj, deși contabilitatea este un limbaj universal în economie. Vom reveni la această chestiune și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Poate că în sfârșit Eurostat își va da seama care sunt uh, obligațiile sale. Până acum uh, resursele de care dispunea erau foarte reduse, la nivel macroeconomic uh, era foarte puternic, dar avea resurse derizorii pentru a verifica uh, Uh, sinceritatea conturilor publice, însă uh, personalul uh, s-a multiplicat de 3-4 ani, deci iată, acum este un organism public pentru Uniunea Europeană și poate interveni. Dar există marge de progres imense în acest domeniu, suntem convinși de acest lucru, pentru că nu reușim să facem bilanțul contabil în fața cetățenilor așa cum trebuie. Domnul Lewandowski, raportorul permanent, nu știu dacă este aici cu noi, dar domnul Depre este. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu foarte mare interes acest raport. Există unele părți din acest document care sunt uh, uh, oarecum ciudate în ceea ce privește situația din diversele state membre. Și aș avea trei întrebări după această analiză a textului. În primul rând, sunt de acord cu ipoteza susținută de autori în legătură cu nevoia de armonizare a prelevării uh, veniturilor pentru bugetul Uniunii, deci în ceea ce privește nomenclatura bugetară. Uh, Însă am o întrebare pentru că am lucrat mult pe domeniul bugetar acasă la mine și dau exemplul Belgiei aici. Se prelevează o serie de venituri pentru buget și o parte din acestea sunt utilizate pentru a alimenta contribuția Belgiei la bugetul Uniunii. Deci, Uh, pentru un uh, bugetar uh, belgian, practic, această contribuție la bugetul UE este o cheltuială. Așa este. Așa că vreau să vă întreb, domnule, care este raționamentul dumneavoastră prin care ați putea sugera, mi se pare, altceva decât acest lucru și ce interes am avea să urmăm ipoteza dumneavoastră. Și vă spun asta ținând cont de experiența mea pe planul bugetar în Belgia. Deci, pe de o parte avem uh, uh, ce intră la buget și, pe de altă parte, facem uh, transferuri, plăți și așa mai departe și acesta este conceptul pe care îl avem noi la nivel național. În al doilea rând, dacă am înțeles bine, în ceea ce privește veniturile Uniunii care trec prin bugetele naționale. Aici am înțeles că nu propuneți neapărat un uh, buget de armonizare în ceea ce privește sistemul federal față de cel național. Aici cred că lăsați uh, o marjă de manevră mai mare statelor membre în ceea ce privește nomenclatura bugetară aplicată. Și vreau să vă întreb de ce este mai puțin important acest lucru decât punctul anterior. În al treilea rând, din punctul de vedere al resurselor proprii, nu știu dacă am înțeles bine, vreau să-mi confirmați. Putem avea resurse proprii și dumneavoastră aveți o preferință pentru introducerea TVA-ului la nivel european, dar spuneți că într-o primă etapă credeți că ar fi mai bine să avem un sistem prin care resursele proprii să fie contribuții din partea statelor membre. Nu știu dacă am înțeles bine sau nu, pentru că eu crezusem că într-o primă etapă, dacă avem o armonizare la nivelul nomenclaturii bugetare în ceea ce privește prelevarea veniturilor pentru bugetul Uniunii, am putea să ne gândim că aceste contribuții ale statelor membre în funcție de VNB sunt într-adevăr considerate ca și resurse proprii. Deci, într-o a doua etapă, dacă am înțeles bine, și înțeleg să, încerc să înțeleg raționamentul dumneavoastră, atunci când am avea un sistem de resurse proprii bazat pe TVA, ar trebui oricum să menținem un loc și pentru contribuțiile venite din partea bugetelor naționale. Mi imaginez că vă gândiți că dacă în cursul unui exercițiu bugetar va trebui să recurgem la mai multe mijloace financiare și prin TVA nu obținem aceste resurse, e nevoie de resurse suplimentare în altă parte, pentru că altfel nu vom putea adapta rata TVA-ului în cursul anului în funcție de nevoile financiare care se modifică pe parcursul anului. Acesta este raționamentul dumneavoastră în spatele acestei ipoteze pe care am prezentat-o, așa cum am înțeles-o eu. Iată, domnule președinte, întrebările pe care doream să le adresez la acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule, îmi doriți să răspundeți raportorului nostru? Da, am să răspund în engleză pentru precizia conceptelor utilizate. În ceea ce privește armonizarea, și posibilitatea de a își aduce contribuția la bugetul UE. Statele membre au niște sume alocate deja pentru UE, însă problema este cum se clasifică veniturile colectate și felul în care sunt înregistrate ca fiind contribuții la bugetul UE. E vorba aici de a avea o linie bugetară foarte clară, bine definită, în loc să avem venituri și după aceea separat contribuțiile către UE, care sunt clasificate diferit în funcție de statele membre, ceea ce face să fie greu de urmărit, pentru că nu în fiecare țară se utilizează aceeași linie bugetară care merge la bugetul UE. Iată de ce e nevoie de mai multă transparență pentru a separa un procentaj clar care să fie destinat UE. Da, intervine domnul Depre. Dumneavoastră cereți practic o linie bugetară specifică care să însemne același lucru în bugetul statelor membre peste tot. Da, acesta este răspunsul. Președintele, da, dacă îmi permiteți, în Franța, de exemplu, în proiectul de finanțare, în buget apare ansamblul resurselor fiscale și înainte de a determina care este suma veniturilor de care dispune statul, se elimină din acel total contribuția alocată pentru UE. Deci, această contribuție nu apare la cheltuieli, ci apare ca o alocare de venituri fiscale către bugetul UE. În felul acesta se vede care este suma de care dispune statul după prelevarea impozitelor, ca și cum o parte din aceste impozite ar fi fost predată direct UE. Domnul Ferem. Da, și de altfel în Franța se utilizează aceeași procedură și pentru alocarea bugetelor regionale. Deci și la nivel național este util să ai un sistem pentru a clarifica lucrurile încă de la început, ce merge unde, în funcție de uh, felul în care sunt concepute uh, finanțările la nivel regional. E nevoie de o contabilitate mai clară și mai transparentă și asta ar fi util și la nivel național, nu numai la nivelul UE. Felul în care sunt tratate cheltuielile. S-ar putea ajunge la o armonizare parțială, însă aici lucrurile sunt mai complicate pentru că nu toată lumea folosește banii pentru aceleași lucruri ar putea exista un proces de facilitare aici, dar în ceea ce privește contribuțiile, pentru că noi ne centrăm pe contribuții, acestea având un impact foarte clar în ceea ce privește negocierea resurselor proprii sau nu. Este vorba de felul în care afectează acest sistem de contabilizare problema și dezbaterea resurselor proprii. Președintele, dacă îmi permiteți, mai există și o altă problemă și anume când se încheie exercițiul financiar, pentru că nu toate țările au această uh, încheiere a exercițiului financiar la aceeași dată. Într-adevăr, așa este. Acum, foarte pe scurt, referitor la TVA. În studiul nostru am analizat uh, această alternativă a TVA-ului și ni s-a cerut să analizăm care ar fi consecințele introducerii ei făcând raportul pentru resurse proprii, e clar că TVA-ul reprezintă o alternativă, însă ă, poate că la următorul studiu vom face o analiză mai detaliată asupra TVA-ului, pentru că deocamdată este destul de superficială. TVA-ul cred că este totuși util. Referitor acum la VNB. Nu cred că repartizarea în funcție de VNB va dispărea foarte ușor și el poate fi util dacă trebuie să schimbăm prioritățile. Pentru că o problemă pe care o avem la nivel bugetar este că ne afectează foarte multe lucruri în lumea globală, într-o lume în continuă mișcare, deci instrumentul VNB-ului poate fi util. Cred de asemenea că resursele prin intermediul VNB-ului ar putea fi utilizate pentru a elimina acele diferențe pe care le resimt oamenii în legătură cu impactul utilizării anumitor resurse. Deci există mai multe motive pentru care utilizarea VNB-ului ar putea fi una care să echilibreze situația. Pe de altă parte, bugetul UE are tot felul de credite suplimentare care nu sunt înregistrate. Asta înseamnă că bugetul UE garantează o anumită balanță a plăților cu anumite marje, de exemplu pentru fondul de urgență pentru care este utilizat pentru Grecia și așa mai departe. Deci dacă o țară are probleme într-un anumit an, această problemă de plată trebuie acoperită într-un fel. Deci probabil că va exista întotdeauna și o utilizare a VNB-ului. Președintele, da, e vorba de angajamente în afara bilanțului și garanțiile pe care le oferim. Deci va trebui să ajungem la un acord asupra felului de a contabiliza aceste angajamente în afara bilanțului contabil în fiecare stat membru și să găsim și o exprimare la nivelul UE. Da, domnul Depres. În urma acestei reflexii pe care tocmai ați făcut-o, Cred că impactul este diferit în ceea ce privește mecanismul de garanție pentru zona euro, de exemplu, pentru că nu știu cum am putea să introducem aceasta chiar și în afara bilanțului pentru bugetul european, pentru că logica este diferită. Noi vorbim aici despre nevoia de a avea un buget al UE într-un fel sau altul, pentru că avem și resurse și cheltuieli specifice sau garanții care pot deveni cheltuieli, dar nu putem introduce asta în bugetul UE, pentru că contribuabilii sunt doar statele care sunt membre în zona euro. Dar avem și un buget uh, al zonei euro, sau asta ne doream, nu? Da, eu doream, dar nu s-a și realizat. Sună foarte dificilă, intervine domnul Fere. Vorbim aici și de viitorul bugetului UE. ISFM-ul este garantat de aceste marje existente și cazul Greciei, iată de ce uh, Marea Britanie a obținut și o excepție pe tema Greciei. Există aceste 7,5 miliarde care sunt garantate din marjele existente pe bugetul european și există și o plafonare și dacă se întâmplă ceva, uh, s-ar putea să nu se facă plățile. Însă există aici uh, chestiuni foarte ciudate care apar în raport. De exemplu, nu există un mecanism pentru a vedea ce se întâmplă când o țară este în incapacitate de plată. Care este mecanismul? În al doilea rând, rabatul uh, Regatului Unit se aplică, așa cum arată raportul de la uh, House of Lords sau House of Commons, chiar dacă nu este vorba aici de o țară membru a zonei euro, de exemplu Ungaria, Regatul Unit poate în continuare să obțină rabatul, pentru că nu există o diferențiere clară între cele două cazuri. Deci există multe probleme cu aceste marje și cum se aplică ele. E o chestiune foarte tehnică și probabil că vom ajunge și la ea. Mă întrebați acum dacă considerăm că instrumentul VNB-ului este util, vă spuneam că este util și că este o resursă bună, dar este, totul este interpretabil, pentru că atunci când s-a scris raportul, poate lucrurile erau văzute un pic altfel. Există și părți bune, dar dacă vrei să creezi resurse noi, Uh, nu înseamnă neapărat că totul va fi mai ușor cu aceste resurse noi. Va fi altfel, dar vor exista în continuare multe probleme, divergențe și așa mai departe. Deci, vroiam să spun doar că VNB-ul are și părțile sale bune, pentru că e bun și atunci când există situații de urgență, pe când celelalte sisteme ar putea avea alte părți bune am putea, de exemplu, să avem o resursă care să răspundă obiectivelor UE, deci să existe și această influență fiscală pe care UE-ul nu are la, nivelul, la momentul acesta. Deci să corespundă obiectivelor pe care le avem la nivelul UE dar uh, da. să ne gândim că o nouă resursă ar putea rezolva toate problemele și că nicio țară nu ar mai spune nimic, e greu de crezut așa ceva. Deci nu vreau să critic neapărat că sistemul VNB nu este bun, pentru că din punct de vedere tehnic nu e adevărat. Domnule Depre, vă rog. Da, am să revin la întrebarea anterioară. Să ne imaginăm că în afară de resursele proprii pe care le avem acum, vom avea noi resurse proprii, de exemplu, un anumit procent din TVA. Acest procentaj va fi fixat la începutul anului financiar. Să ne imaginăm că în timpul anului apare un adevărat dezastru pentru care avem nevoie de resurse suplimentare. Și în acest caz, resursa cea mai simplă de utilizat și nu cea de modificare a TVA-ului cu toate consecințele pe care le-ar avea această modificare, cred că mijlocul cel mai simplu ar fi să cerem o contribuție suplimentară în funcție de VNB. Deci, din punctul meu de vedere, contribuția în funcție de VNB va fi întotdeauna una de ultimă instanță pentru nevoi um, excepționale. Da, de fapt nici nu am alte soluții. Președintele, problema resurselor uh, uh, practic nu depinde de noi, pentru că e vorba aici de convenții între statele membre care înaintea Consiliului ajung la un acord asupra unor negocieri și că vor avea un mic rabat în ceea ce privește TVA-ul sau altele. Deci e vorba aici de un adevărat, o adevărată târguială între statele membre care nu depinde deloc de noi, de Parlament. Indiferent că e vorba de VNB sau de TVA, până la urmă trebuie să vedem care este locul pe care îl vom găsi ca să plătească mai mult pol decât Jacques sau decât Pierre. Dar indiferent de resursa utilizată, uh, impozite pe societăți, pe venituri, TVA-ul, până la urmă e vorba de contribuția statelor membre și, uh, practic, uh, este partea pe care statul o pune deoparte pentru a finanța Uniunea Europeană. Dar e vorba aici de negocieri necesare. Cazul britanic este, știm foarte bine, o excepție și poate într-o bună zi va trebui să se conforme unor reguli mai generale și Regatul Unit. Domnul Delana, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să salut uh, existența acestui raport. Sunt uh, halucinat de tot ce s-a spus aici și nu înțeleg cum am ajuns aici, la nivel european, în ceea ce privește organizarea veniturilor la nivel statal. E de neauzit așa ceva, să nu se fi găsit niște formule mai transparente pentru contribuția statelor membre. Pentru că consecințele sunt mari pentru multe sectoare de activitate. Și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb, felul în care calculăm contribuția statelor are consecințe asupra nivelului de 3% pentru convergență, de exemplu? pentru că dacă e vorba de internalizarea sau nu a veniturilor, probabil că ar trebui să existe o consecință și în acest domeniu. Este o întrebare pe care mi-o pun cu adevărat în ziua de astăzi și mai există și problema fraudei. Fraudă față de VNB, față de TVA și multe altele. Aproape că îmi vine să plâng când mă gândesc în ce situație am ajuns și cred că e de-a dreptul urgent în ziua de astăzi să găsim mijloace de finanțare ale UE mai transparente eu aștept cu nerăbdare uh, raportul despre care tocmai ați vorbit și cred că este nevoie să găsim noi venituri în Europa, mai transparente și asta înseamnă și mai multă egalitate, pentru că există atâtea rabaturi și atâtea excepții că până la urmă nici nu mai știm cine ce plătește. Deci uh, îmi doresc cu adevărat mai multă transparență și vă mulțumesc încă o dată pentru raport. Mulțumesc, domnule de la nou pentru comentariile emotive pe care le-ați făcut. Domnul Manca. Predseda, takisto si myslím, že tá správa je veľmi zaujímavá. A... Mulțumesc, domnule președinte. Da, acest raport a fost foarte interesant și, într-adevăr, e nevoie un, de un oarecare grad de armonizare. Dar uh, sunt șase țări care sunt uh, absente din acest raport. aby, aby ma mohol eh, počúvať. Eh, v tejto správe 5-6 krajín vôbec nefiguruje. Medzi nimi aj moja krajina. Chcem sa opýtať, že tí, čo tam nefigurujú, či to majú v poriadku? Așadar, există țări care nu sunt incluse, ceea ce înseamnă că acestea sunt în regulă? Pentru că în țara mea sunt eh, mai multe orașe, localități, care sunt beneficiari neți și care își fac contabilitatea exact așa cum o fac și întreprinderile. Și acum ați vorbit despre TVA. Dați-mi voie să vă spun că există diferențe între țări în același domeniu între 10% și 25%. Deci ar fi nevoie de armonizare și aici. Pentru că cei care plătesc 25% TVA în sistemul lor național E bine, e clar că sunt, se colectează mai multe fonduri aici decât în alte țări, în care TVA-ul pentru domeniul respectiv este doar 10%. În ceea ce privește raportul privind resursele proprii, resursele proprii bazate pe TVA sunt indicate ca fiind de bază. Deci TVA-ul, un indice de bază pentru calcularea veniturilor și sigur, TVA-ul este și o sursă de evaziune fiscală, după cum știm, deci și aici ar fi binevenit armonizarea. Deci noi sugerăm ca TVA-ul să fie plătit de cei care sunt la sfârșitul, la capătul lanțului financiar, astfel încât se poată să evite în mare parte fraudele. TVA-ul, din păcate, acoperă o zonă gri pe care trebuie cumva să o abordăm. Trebuie să abordăm în mod eficace. Și TVA-ul cred că trebuie să fie plătit de cei de la capătul lanțului. Merci, monsieur Manca. Merci. Mulțumesc, domnule Manca, pentru această idee de reformă. Da, ar fi vorba de un TVA federal. Domnul Teran. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și ceilalți antevorbitori, eu apreciez abordarea acestui raport. Și e într-adevăr uh, logic să ne dăm seama ce se întâmplă și ce, cum s-ar putea face lucrurile mai bine. Dar eu aș merge chiar mai departe. Pentru că uh, seamănă un pic cu cântecele din Monty Python, ce cântăm noi aici. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm asupra uh, veniturile Uniunii Europene din resurse proprii. Pentru că dacă nu, statele membre vor continua acest joc greu de înțeles uh, chiar și pentru noi, cu atât mai puțin pentru cetățenii europeni. Eu cred că o taxă, un impozit european direct, dincolo de TVA, bun și tva este o abordare bună, dar fiecare cetățean care plătește, să spunem, un euro anual, o sumă microscopică în comparație cu impozitele pe care le plătim uh, în statele noastre membre, am avea deja 450 de milioane astfel. Ceea ce e bine pentru Uniunea Europeană, cu 450 de milioane deja se pot face niște lucruri. Deci dacă cetățenii plătesc direct, ei sunt interesați de uh, să afle ce se întâmplă cu contribuțiile respective, ceea ce în momentul de față nu se întâmplă. E o chestiune la distanță, cineva plătește pe undeva, cineva primește banii, dar nu e clar. Așadar, eu cred că ar trebui să începem cu pași mici. Să întrebăm Comisia Europeană câți bani s-au cheltuit pe grupul acesta de experți la nivel înalt condus de Mario Monti eh, în trei ani de zile și câte propuneri am primit pentru acești bani. Mulțumesc! <laughs> Merci, monsieur Tarant. Mulțumesc, domnule Tarant. Ultima intervenție eh, din partea mea. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc, domnule Nunes, pentru prezentarea dumneavoastră și mă bucur că aceste aspecte contabile pot să genereze atâta emoție. Prea adesea spunem că sunt doar niște chestiuni tehnice, dar trebuie să scăpăm de aceste prejudecăți. Mi se pare că în zilele noastre este necesar să le cerem statelor membre să-și prezinte contabilitatea publică în mod omogen și lizibil. nu, trebuie dacă, nu știu dacă trebuie scoase din încasările fiscale uh, contribuțiile, oricum, asta n-ar schimba nimic această, acest tip de registrare. Mi se pare că acest dialog între statele membre nu există pentru a omogeniza um, discuțiile. Nu știu ce importanță are acel 3%. Domnule raportor, Comisia noastră nu poate să propună o rezoluție sau un alt document pentru ca statele membre să se pună pe treabă pentru a armoniza prezentarea conturilor publice și pentru a ajunge la o metodă identică de prezentare a contribuției la bugetul european în bugetul statului membru. Putem face un raport din proprie inițiativă? Nu știu. Dar este nevoie de această dezbatere și să vorbim foarte clar, să-i rugăm pe cei de la Eurostat, prin grupul de lucru pe care l-au organizat sau prin alte mijloace pe care le au, să organizeze aceste, aceste, uh, acest dialog. Pentru ca toată lumea să vorbească aceeași limbă. Curtea de conturi trebuie să folosească de asemenea aceeași, aceeași diligență și să verifice că situația patrimonială a statelor membre este cinstită. Cred că e necesar să formulăm această nevoie cât se poate de serios, de serios pentru că altfel se folosesc tot toate șmecheriile bugetare care uh, duc la o prezentare nesinceră a conturilor. Putem progresa pe această cale Pentru că tocmai de aceea am început această discuție, pentru a avea efecte în urma dezbaterii. Puteți să vă asumați, domnule raportor, împreună cu domnul Lewandowski, această, uh, această responsabilitate? Domnul Sărar trebuie să răspundă Cum și apoi vom încheia discuția. Uh. Vă mulțumesc. Vă veți bucura să aflați că am fost uh, abordat nu, de o institu- nu doar de instituțiile europene, ci de alte persoane disperate, nu vreau să dau nume acum, pregătim un grup special uh, care va include persoane cunoscute din întreaga lume, la nivel înalt, uh, pentru a discuta conturile pe baza EPSAS, Sistemul European al Conturilor Publice. Din păcate, EPSAS nu se mișcă și statele membre au um, sisteme de contabilitate foarte diferite. În anumite țări nu poți să vezi foarte clar activele și pasivele. Um, și mai există contabilitate dublă, care e o chestiune medievală deja, ceea ce e o chestiune serioasă când uh, ne gândim la zona euro, unde sunt uh, probleme. Dacă nu poți să vezi bine conturile, nu poți să reacționezi la situații uh, de urgență. Deci, da, e important să vedem cum sunt cheltuiți banii europeni. Și acum să răspund rapid la chestiunea legată de TVA. După cum știți, TVA-ul este doar un punct procentual uh, din TVA-ul real. Deci e o chestiune transparentă. Problema um, zonei acestei gri este într-adevăr o problemă. În anumite țări există o rată de eroare de 2% și în alte țări rata de eroare e undeva la 20%. Deci e o chestiune gravă. În ceea ce privește procentul de 3% dacă afectează pactul de stabilitate și creștere. Cred că e nevoie de mai multă muncă aici pentru a cerceta problema. În orice caz, în mod normal, cheltuielile și încasările europene intră în calcularea deficitului bugetar și există un anumit impact. Dar mă gândesc că din moment ce bugetul are o dimensiune relativă, comparată cu procentul de 3%, impactul este minor, dar trebuie să existe unul, însă n-am făcut calculele. Ar necesita un efort uh, suplimentar. Deci, da, da, și aici ar merita privită mai de aproape problema. În ceea ce privește impozitele directe, da, și noi ne-am gândit la ideea că și dacă se păstrează resursa bazată pe VNB, și care e ușor de uh, făcut uh, într-un mod transparent. Se poate introduce un impozit european, nu e dificil, chiar dacă e greu de crezut, dar majoritatea statelor membre nu agrează această idee. Dar întotdeauna există opțiuni de tipul acesta. Resursele pot fi tratate într-un mod transparent, dar de obicei transparența și resursele sunt două, sertare, în două sertare separate. Ah, și acum, în ceea ce privește costurile grupului la nivel înalt, nu știu cât a costat, însă echilibrul între calitate și costuri sper că este unul bun. Deci cred că banii au fost bine cheltuiți, cel puțin în sensul uh, raportului. Mulțumesc. La conclusion pour Monsieur Depré. Domnul Depré. Je rejoins de manière... J'ai pris bonne note. Da, am uh, luat note, domnule președinte, de soluția sau um, um, sugestia pe care ați făcut-o, vom reveni și uh, mă, sunt mulțumit de ultima intervenție a invitatului nostru de astăzi. Mulțumesc, vreau să vă reamintesc că domnul Monti lucrează, deși nu e vizibil, dar grupul domnului Monti lucrează iar reprezentanții de la Parlamentul European care se află în grupul Monti vor fi alături de noi pe 19 noiembrie și va fi un moment important pentru noi, de-a dreptul promițător, și domnul de la nou va putea să se liniștească cu acea ocazie. Da, mulțumesc foarte mult. Iată, acesta este doar începutul lucrărilor la acest dosar atât de mare pentru că dacă nu ne ocupăm chiar noi de normalizarea conturilor, alții o vor face și am văzut, de exemplu, cum normele IFRS la prezentarea companiilor au uh, trecut practic fără niciun fel de uh, nimic de spus din partea instituțiilor politice, așa că trebuie să ne asigurăm să avem principii contabile foarte clare să le aplicăm în același fel în toate statele membre și să se facă o prezentare a conturilor publice, pentru că în mandatul nostru există și obligația de a fi responsabil față de acțiunile noastre. Dau acum, spun acum bun venit doamnei Fiona Bivreci și domnului doctor Firat Cengiți, care ne vor prezenta rezultatele lucrării făcute în ceea ce privește bugetul UE și egalitatea de gen. Acest studiu a fost realizat la ceza Comisiei FEM și prezintă rezultatele analizei bugetului UE din acest punct de vedere al egalității între sexe pe baza analizei a șase domenii de acțiune. Concluziile sunt că Angajamentele la nivelul UE în ceea ce privește egalitatea de gen uh, nu sunt uh, întotdeauna reflectate și la nivelul inferior. Autorii recomandă o mai mare transparență și o mai bună utilizare a indicatorilor care fac referință la gen și o colectare sistematică a datelor în ceea ce privește uh, dimensiunea de gen. Există o versiune în franceză, engleză și germană. Consorțiul Blamar Remeyer Sans este cel care a organizat acest studiu prin cooperarea mai multor institute de cercetare, în special Institutul de Cercetare și Studii Sociale de la Universitatea de la Liverpool. Doamna Beveridge este uh, uh, cea care a coordonat acest proiect Vine de la Facultatea de Științe Sociale de la Liverpool și este specializată în dreptul social, în special egalitatea de gen și a publicat mai multe studii pe această temă. Domnul doctor Firat Cengiț uh, uh, este de asemenea cadru didactic la Universitatea de la Liverpool și uh, este specialist în mai multe domenii ale guvernanței europene și rețelele multinivel, dreptul la concurență și egalitatea de gen, printre altele. Vă rog, vă dau cuvântul. Doamna Patricia Solin este cea care a urmărit îndeaproape acest dosar, dânsa fiind responsabilă de rețeaua pentru dimensiunea de gen și, bineînțeles, va interveni după cele două invitate. Doamna Beverici, bănuiesc că este cea care începe, vă rog. Thank you very much and thank you very much to the committee for this opportunity to present the results. Mulțumesc, mulțumesc comisiei pentru posibilitatea de a prezenta rezultatele studiului nostru referitor la integrarea dimensiunii de gen în buget. Um, our objective was to, um... Obiectivul nostru era cel de a examina modul în care bugetarea pe bază de gen poate să fie utilizată în bugetul european și s-a cerut să dezvoltăm o metodologie demonstrând uh, o modalitate de a asigura că bugetul servește obiectivelor europene de a promova egalitatea de gen. Am uh, desfășurat studiul între ianuarie și mai 2015 a fost uh, un studiu uh, mai degrabă teoretic, dar am intervievat și câteva membri ai Comisiei Europene și alte părți interesate pentru a forma metodologia noastră, pentru a ne asigura că avem ceva ce se poate aplica în practică. Deci ne bucurăm să fim astăzi aici și să uh, vă împărtășim rezultatele. Întrebarea este de ce ar vrea Comisia Europeană să uh, integreze dimensiunea de gen în procesul bugetar? Cum poate să ajute acest lucru? Ei bine, putem să analizăm bugetul mai îndeaproape, încercând să vedem în ce măsură sunt uh, îndeplinite angajamentele la nivel înalt uh, legate de egalitatea de gen. Și dacă ne uităm unde merg banii, atunci vrem să vedem în buget o uh, reflecție a acestor obiective în modul în care banii sunt alocați și cheltuiți. Deci o modalitate de a promova și a îmbunătăți responsabilitatea pentru dimensiunea de gen și pentru integrarea acesteia în toate domeniile bugetare, uh, pentru că acest angajament trebuie să fie reflectat în practică. Și apoi, în timp, ne așteptăm ca raportarea privind progresul către obiectivul acesta să uh, se îmbunătățească, astfel încât uh, politicile și strategiile să poată fi revizuite. Deci se uh, oferă un punct de intervenție pentru ca Parlamentul European și alte părți interesate să măsoare și să evalueze progresul nostru în îndeplinirea obiectivelor de egalitate de gen și de integrarea dimensiunii de gen în toate politicile. Așadar, bugetarea dimensiunii de gen uh, este un instrument de guvernanță care poate să crească responsabilitatea uh, buget, la nivel bugetar. În studiul nostru pilot prezentăm o metodologie robustă bazată pe o abordare capabilității. Aceasta va permite Parlamentului și altor părți interesate să examineze anumite rubrici bugetare pentru a verifica cât de eficace este uh, abordată egalitatea de gen în modul în care sunt alocați și cheltuiți banii. Uh, abordare bazată pe capabilitate înseamnă că ne dăm un pas înapoi și privim din exterior care sunt obiectivele în, de egalitate de gen din tratate. Și apoi ne apropiem de buget pentru a vedea care sunt tipurile de măsuri și de măsurători introduse în buget pentru a permite progresul uh, uh, către aceste obiective. Prezentăm așadar metodologia în studiu și de asemenea demonstrăm efectele legate de egalitatea de gen asupra mai multor uh, rubrici bugetare, aplicăm apoi metodologia și prezentăm modul în care s-ar putea aplica în practică. Și suntem interesați să discutăm cu dumneavoastră, să vedem dacă considerați că este utilă aplicarea acestei metodologii în uh, rubricile bugetare uh, pe care le-am vizat noi. Am ales deci mai multe rubrici bugetare și am identificat că în multe cazuri este o lacună de informații și de date, ceea ce face progresele dificile și aceasta este o limitare majoră asupra cărora, căreia vrem să vă atragem atenția. Pentru că dacă ar fi introdus aceste instrumente bugetare pe bază de gen, ar fi nevoie să se, uh, să se elimine aceste lacune referitoare la colectarea și prezentarea datelor. Deci, recomandăm îmbunătățiri în procesul uh, bugetar pentru a susține egalitatea de gen și pentru a susține un exercițiu viitor, un potențial exercițiu de bugetare pe bază de gen. Deci, acest lucru ar crește și responsabilitatea bugetară a Comisiei. Și acum dau cuvântul doamnei Firacenghi. Mulțumesc! E o plăcere să fiu astăzi aici. Vreau să vă ofer câteva informații suplimentare față de referitor la metodologia și la rezultatele noastre. Există și un apendice în raport unde ne explicăm în detaliu metodologia și unde puteți să vedeți uh, și acest tabel de pe pagina 6 la pagina 16. După cum a spus și Fiona, noi am folosit o abordare bazată pe capabilitate. E una care pune omul în centrul său, o abordare umanistă. Ne-am dorit uh, nu atât de mult să ne focalizăm asupra sumelor de bani, ci asupra anumitor resurse sau activități care fac viața uh, frumoasă și plăcută pentru bărbați și femei și am vrut să vedem în ce măsură bărbații și femeile au acces la aceste resurse și activități. Și am ales cinci tipuri de activități și resurse care sunt esențiale pentru a avea o viață fericită și împlinită angajamentul în societate, implicarea în societate, apoi um, uh, accesul la muncă neplătită, um, putere decizională, um, implicarea în sistemul social și politic, deci acces egal la piața muncii sau la servicii de educație sau la viața politică pentru a-și exprima ideile și opiniile. De asemenea, uh, implicarea în, la nivelul mediului, deci accesul, accesul la um, adăpost, la o viață în armonie cu mediul și cu celelalte specii, apoi personalitatea, aici ne gândim la timp și resurse pentru a-și um, urma hobby-urile, pentru a se dezvolta spiritual uh, sau activități religioase și apoi um, viața fizică și aici ne gândim la uh, o viață liberă de orice fel de intimidare, violență fizică sau uh, psihică. După ce am uh, ales uh, aceste cinci uh, capabilități care fac viața fericită și împlinită pentru toată lumea, am uh, ales uh, mai multe rubrici bugetare și am analizat în ce măsură această rubrică va afecta în viața reală um, cele cinci domenii, categorii menționate anterior. Și fiecare rubrică uh, are un spectru de egalitate de gen, așa cum îi spunem noi, și uh, intensitatea efectului determină apoi uh, egalitatea de gen. Deci, cu cât e, sunt afectate mai multe uh, domenii de viață și cu cât sunt afectate mai puternic, um, e, intensitatea de gen a rubricii respective este mai ridicată. Și apoi ne-am uitat și la deciziile de, cheltui, de a cheltui banii în rubricile respective pentru a vedea dacă acest potențial impact este luat în considerare atunci când uh, obiectivele de politică sunt uh, stabilite, respectiv deciziile privind cheltuirea banilor sunt uh, luate. Și asta ne arată în ce măsură uh, politicienii au luat în considerare impactul asupra egalității de gen al politicilor atunci când au Uh, adoptat politicile respective, respectiv când a luat decizia de a cheltui banii. Și apoi am trecut la faza operațională, încercând să vedem beneficiile asupra participanților și încercând să vedem în ce măsură bărbații și femeile au beneficiat de pe urma acestei politici și dacă au făcut-o în mod egal. Și apoi, în funcție de rezultate, am văzut care sunt uh, punctele forte și punctele slabe din domeniul respectiv, propunând uh, o reflexie sau uh, um, anumite schimbări de politică. Pentru fiecare um, poziție bugetară ne-am um, prezentat uh, rezultatele uh, studiului într-un tabel ca acesta. Este un exemplu pe care îl vedeți. Aici e vorba de capitolul finanțare pentru ajutor european către persoanele cele mai defavorizate. Obiectivul acestui capitol este de a furniza resurse de bază pentru cei care trăiesc în sărăcie în Uniunea Europeană. Am uh, constatat un uh, impact puternic și direct uh, asupra posibilității acestor oameni de a se angaja, de a se implica în societate și de a-și, de a dezvolta personalitatea, pentru că oamenii care trăiesc în sărăcie sunt, tind să fie excluși din societate, să sufere de boli mentale, de depresie și aceste, uh, această asistență de bază îi va ajuta să facă față provocărilor uh, sărăciei. Și uh, de asemenea am văzut că implicarea lor politică și economică este redusă, dar acest capitol este, este afectat indirect. Apoi, am văzut că egalitatea de gen era recunoscută ca un obiectiv uh, general la nivel înalt în, această, în acest capitol, dar nu ni s-a părut suficient acest lucru pentru că Uh, acum, sigur că se dorește integrarea generalizată a perspectivei de gen în politici, dar uh, concret nu se spunea cine anume beneficiază de pe urma anumitor măsuri și nu există date cu privire la distribuirea uh, fondurilor. Și am analizat um, șase titluri bugetare, șase rubrici bugetare din cauza consângelor de Uh, timp și de bani, dar dacă Parlamentul sau o comisie sau altă instituție europeană ar adopta instrumentul de bugetare pe bază de gen, acesta ar trebui să fie aplicat orizontal la toate domeniile de politică și toate rubricile bugetare, ceea ce e crucial, pentru că toate politicile au un efect asupra egalității de gen. S-ar putea ca unele să aibă un efect mai imediat și mai evident și altele un efect uh, mai ascuns, dar dacă Uh, se aleg doar uh, câteva politici care se consideră că ar avea un efect, atunci um, există pericolul um, de a uh, exclude anumite domenii care ar putea de asemenea să aibă un efect important. Deci, mesajul cheie este că trebuie să privim dincolo de cifre. Nu e vorba de a oferi bani bărbaților și femeilor, ci mai ales în domeniile unde angajamentul statelor membre față de egalitatea de gen este unul scăzut, aplicarea acestei metodologii ar putea să contribuie la stabilirea unor norme de egalitate de gen pe teren. Și să vă dau câteva exemple pozitive și negative uh, de comportament uh, pentru a vă ilustra uh, ceea ce am spus. De exemplu, în contextul relațiilor industriale și al dialogului social, există norme pentru reprezentarea egală a bărbaților și femeilor în relațiile industriale. Astfel de norme ar uh, da femeilor posibilitatea de a uh, lua parte la procesul uh, decizional la nivel înalt. Acest obiectiv este înscris în agenda europeană la nivel înalt, dar nu este recunoscut ca un obiectiv de politică uh, Uh, la nivelul statelor membre. Un exemplu pozitiv este uh, cel al orizontului 2020 uh, de, și eu beneficiez de pe urma măsurilor acestora. Uh, știm că în uh, știință și educație, mai ales la nivel înalt, femeile sunt subreprezentate, ceea ce înseamnă că nu au uh, competențe decizionale și un angajament ferm la nivel european în acest domeniu ar putea să schimbe structura egalității de gen în domeniul științific pe termen lung, oferind o mai importantă pondere perspectivei feminine la nivelul lumii științifice Creative Europe oferă fonduri pentru, um, pentru domeniul uh, multimedia, audiovizual, uh, activitatea artistică și aici femeile sunt subreprezentate, mai ales la uh, nivelul uh, înalt unde se iau deciziile. Și aici, deci, este o schimba, oportunitate de a schimba lucrurile în bine, oferind anumite stimulente recunoscând reprezentarea egală ca un, nivel, ca un obiectiv de politică de nivel înalt. Dar acest lucru, din păcate, nu este materializat, pentru că în acest domeniu egalitatea de gen nu a fost recunoscută ca obiectiv concret. Și acum ajungând la rezultatele cheie ale studiului nostru. În primul rând, în tratatul, tratatul europene și în Carta Drepturilor Fundamentale există un angajament la nivel foarte înalt pentru egalitatea de gen, deci un uh, angajament politic, dar uh, la niveluri mai uh, joase, tehnice, de punere în aplicare a politicii, acest obiectiv nu a fost realizat. De exemplu, în afaceri interne și în dezvoltare și uh, cooperare, situația este foarte problematică, pentru că obiectivele de securitate și uh, obiectivele strategice umbresc toate celelalte obiective, inclusiv egalitatea de gen. În domenii ca ocuparea și afaceri sociale, cercetare și inovare, educație, situația este mai bună, dar nu este suficient de bună, pentru că aici sunt tot felul de inconsecvențe. În anumite domenii este un angajament înalt pentru egalitatea de gen, în timp ce în alte domenii egalitatea de gen nu este recunoscută deloc ca obiectiv. Ceea ce e problematic, pentru că mai ales după criză, problemele cu care ne confruntăm sunt transversale, care intră, deci, în mai multe domenii de politică. Sărăcie, excluziunea socială, excluderea socială, imigrația, violența de natură sexuală și așa mai departe. Și ele pot fi combătute doar prin uh, acțiuni uh, concertate în mai multe domenii de politică și atunci când există inconsecvențe, de exemplu recunoașterea egalității de gen ca obiectiv, uh, acest lucru uh, influențează lucrurile pe teren. Care sunt alte rezultate? În anumite domenii, rubricile bugetare nu au obiective foarte transparente și nu e transparentă nici alocarea fondurilor pentru anumite obiective. Există un exemplu foarte îngrijorător, este în rubrica Justiție. În trecut erau mai multe programe specifice care încercau să atingă anumite obiective de politică, prin, cum ar fi protejarea drepturilor fundamentale, drepturile femeilor, ca proiectul DAFNE, care a fost uh, încununat de succes în combaterea violenței împotriva femeilor, dar acum se pare că uh, în uh, buget, acestea toate au fost uh, au fuzionat uh, și nu mai este clar ce sume sunt alocate pentru fiecare obiectiv de politică, pericolul fiind că egalitatea de gen sau obiectivele egalității de gen pot să fie umbrite de alte obiective de politică atunci când se iau deciziile de cheltuirea banilor pe teren. Și diverse rubrici bugetare nu definesc uh, grupurile țintă pe care le vizează, ceea ce creează probleme uh, sau o lipsă de transparență în deciziile de finanțare. Deci cum se... Modul în care sunt definite grupurile țintă este foarte important și dacă nu e cunoscut, atunci sigur că e foarte greu să verifici uh, faza de punere în aplicare pentru a vedea dacă obiectivele au fost uh, atinse și dacă oamenii care au beneficiat de cheltuielile din domeniul respectiv aparțin grupului țintă care uh, era nevoie să beneficieze de pe urma acestui obiectiv de politică. Și aici dau cuvântul înapoi Fionei care va prezenta recomandările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, o să fac un rezumat al recomandărilor. În primul rând, recomandăm ca egalitatea de gen să fie recunoscută ca obiectiv de politică la toate rubricile. Integrarea dimensiunii de gen trebuie să fie uh, de asemenea inclusă de asemenea, este nevoie de specificarea sumelor exacte care urmează să fie alocate diferitelor acțiuni. S-a discutat foarte mult azi dimineață despre transparența uh, la buget. Apoi, indicatorii uh, de gen și datele uh, din acest domeniu trebuie să fie elaborate în mod sistematic și publicate. Care este rolul acestei comisii și altor comisii din Parlament și altor părți interesate? Pentru a avea un proces de bugetare de gen eficient, este nevoie ca toate instituțiile, organismele și agențiile trebuie să folosească um, indicatori de egalitate de gen atunci când cer finanțare. Comisia trebuie să se asigure că aceste linii directoare sunt urmărite și că proiectul de buget este suficient de transparent. Parlamentul trebuie să se folosească de rolul său de adoptarea bugetului și în procesele de descărcare pentru a se asigura că uh, ceilalți sunt răspunzători pentru egalitatea de gen. Câteva întrebări cheie din partea noastră. Cât de utilă vi se pare uh, această metodologie în identificarea punctelor slabe în politicile de egalitate de gen? Cum pot fi abordate, cât de eficient pot fi abordate provocările cheie de exemplu, lipsa informațiilor detaliate, lacunele de informații și transparența, lipsa de transparență. Progresul poate fi urmărit mai bine uh, prin, uh, printr-un proces uh, sistematizat. Dacă bugetarea în funcție de gen uh, aduce o valoare adăugată pentru uh, eurodeputați și cum poate fi această bugetare folosită în următoarele exerciții. Președintele, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Eu cred că în această comisie femeile sunt majoritare și că au o, um, o autoritate pe care oricine o recunoaște. Doresc să-i dau uh, cuvântul doamnei Sulin. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Salut efectuarea acestui studiu și prezentarea lui. Le mulțumesc colegilor de la Comisia FEM. Ei au fost cei care au avut inițiativa pentru acest studiu. Și le mulțumesc celor două experte care au prezentat raportul astăzi. Și le mulțumim și pentru recomandări. Pentru a uh, îndeplini acest obiectiv avem nevoie de sprijin politic și financiar. Cred că vom continua să discutăm aceste lucruri. Sprijinul financiar vine de la bugetul european și acesta este un instrument important pentru implementarea de politici. De asemenea, aș dori să subliniez că s-au depus eforturi vreme de ani de zile pentru a înlesni egalitatea de gen. Este unul dintre principalele obiective ale UE și se bucură de sprijin politic foarte amplu. Cred că în orientări scrie foarte clar că egalitatea de gen nu este un lux, este o necesitate politică. Noi ne întrebăm în continuu dacă acest sprijin politic este suficient sau dacă am rămas în urmă. Rezultatele studiului pe care l-ați prezentat cred că ne trezesc la realitate. Arată că este nevoie de sprijin financiar pentru egalitatea de gen și că aceasta a fost uh, lăsată în urma altor priorități. Rezultatele dumneavoastră sunt foarte bine prezentate și foarte bine fundamentate. În plus, bugetul nu este întotdeauna transparent, nu e foarte clar cât se cheltuiește pe an pentru anumite obiective și măsuri. De asemenea, indicatorii de gen nu sunt monitorizați în mod sistematic și nu sunt folosiți în mod sistematic pentru a evalua eficacitatea măsurilor. Firește, trebuie să rămânem optimiști dorim să îmbunătățim lucrurile, facem eforturi în acest sens și poate că ne-ar fi plăcut să vedem că există rezultate mai bune. Dar eu cred în continuare că, că studiul dumneavoastră va fi un instrument bun pentru a ne ajuta să decidem structura bugetului pe viitor. Vă mulțumesc din nou pentru raportul acesta. Președintele, mulțumesc. Îi rog pe colegii care doresc să intervină să o facă, să le pună întrebări invitatelor noastre. Cine dorește să ceară cuvântul? Văd că nu dorește nimeni. Cred că acest studiu ne explică foarte multe. Nu putem să înscriem tot, să înregistrăm tot într-un uh, buget egalitatea de gen este un principiu etic înainte de toate, este o valoare. Nu totul poate să fie înregistrat în, în ciuda eforturilor noastre de transparență. Există date complementare care, uh, vin, care ne parvin din partea Direcției de Resurse Umane și acestea ne pot ajuta, e vorba despre bilanțuri sociale, care completează bugetul. Dar ne-ați adresat și întrebări. Ne-ați interpelat, să spun așa. Cred că doamna Sulin vă va, uh, va ține legătura cu dumneavoastră pentru ca uh, studiul dumneavoastră să nu rămână așa fără răspuns este la urmă urmei vorba despre un principiu etic pe care trebuie să-l respectăm zi de zi în toate acțiunile noastre în slujba Uniunii Europene și a europenilor. Vă mulțumesc, doamnelor! Fără îndoială ne vom mai întâlni pentru uh, urmărirea uh, studiului. Dacă mai aveți și dumneavoastră ceva de adăugat, Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Bien, mes chers collègues, nous poursuivons. Stimați colegi, doresc să fac la cunoștință de, de deciziile coordonatorilor din reuniunea de ieri. În ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare și Fondul de Solidaritate, acestea au fost cele două dosare selectate la capătul dialogului um, raportorilor din uh, comisiile vizate pentru întâlnirea cu uh, părțile interesate. Apoi, SAE, având în vedere articolul 123 din regulament, vom avea un schimb de uh, păreri cu privire la uh, numirea consilierului special. Vom avea o audiere în fața uh, Comisiei pentru Buget. Este vorba despre trimisul special în Columbia. Acestea sunt deciziile pe care le-au luat ieri coordonatorii. Voi da cuvântul domnului Cristoforu acum. El urmează să ne prezinte raportul său legat de mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului pe 2016. Mulțumesc. Aici este vorba despre rezoluția Parlamentului legată de mobilizarea Fondului European de Solidaritate în baza raportului Comisiei din 2013 și acordului dintre cele trei instituții. Sprijinul nostru era de la sine înțeles, este vorba despre alocarea a 10% sub formă de avans pentru a-i susține pe cei care au fost afectate de dezastre, afectați de dezastre naturale. Scopul acestui fond este de a da Uniunii Europene ocazia de a lua uh, măsuri în mod rapid. Un maxim de 10% din suma totală este, uh, va fi alocat sub formă de avans celor care au fost afectați de aceste dezastre. Cred că este un lucru bun, pentru că noi în această comisie întotdeauna am uh, subliniat faptul că aceste măsuri, aceste proceduri durează prea mult, fie că este vorba despre mobilizarea altor fonduri, uh, fonduri de ajustare la globalizare, de pildă, um, cazuri în care a durat prea mult să ajungă banii în regiunile afectate. Ei bine, dacă vom uh, avea această reacție rapidă, vom putea să ajutăm mai bine pe cei care suferă din cauza dezastrelor și dacă accelerăm procedura, acești, acești bani vor ajunge mai repede acolo unde trebuie. Suma este de 500 de milioane de euro și 50 de milioane pot să fie uh, un avans. Pot să constituie acest avans. Trebuie să menționez că acest uh, avans, dacă există probleme, atunci statele membre sunt obligate să îi uh, returneze conform procedurii uh, legate de transparență și procedurii legate de uh, gestionare bună gestionare financiară. Deci, prin această rezoluție, practic, trimite un mesaj foarte clar prin care spunem că fondurile Uniunii Europene încep să devină fonduri reale și nu doar uh, fonduri la care ajungi doar în urma birocrației. Avem regiuni care sunt afectate de dezastre sau dezastre naturale. Avem oameni care sunt disperați, care au nevoie de acești bani, care se întreabă când le vor picura în sfârșit bănuții care să îi ajute. Și, nu în ultimul rând, este prima dată când putem să facem un avans, de aceea Uniunea Europeană se apropie din ce în ce mai mult de cetățeni, de, mai ales de cei care uh, au mare nevoie acum în urma catastrofelor naturale. Acesta trebuie să fie un precedent, un exemplu pozitiv pentru felul în care pot să funcționeze alte fonduri în cadrul Uniunii Europene. Noi suntem implicați în examinarea bugetelor acestor fonduri. Din nefericire există întârzieri foarte mari, lipsă de eficiență în mobilizarea acestor fonduri. Mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumim, domnule raportor. Există întrebări sau observații din partea membrilor? Il n'y a pas de question, pas d'observation. Nici una, nici alta. Totul este foarte clar. Amendamentele trebuie să fie depuse 29 octombrie la ora 17, cel târziu. Iar votul? Ei bine, data nu a fost stabilită încă. nici pentru comisie și nici pentru plenară. Am ajuns la rezoluția cu privire la bugetul pentru 2016 și pentru a verifica listele de vot, propun o pauză de 5 minute, deci ne reluăm lucrările în 5 minute fix. Uh, Profitez-en pour insérer votre... Vă rog să profitați acum de ocazie pentru a uh, introduce cartelele electronice în aparate. Ah oui, alors. Normalement, nous ne devons commencer qu'à 11 heures. Președintele, vom începe peste 15 minute. Deci, începând cu ora 11.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

La séance est reprise. Bună ziua, reluăm ședința. Am ajuns la o parte deosebit de importantă pentru că este vorba despre rezoluția cu privire la mesajul politic pe care îl va transmite votul nostru din 28 și 29 decembrie, septembrie Referitor la bugetul din 2016, domnul Fernandez și domnul Depre sunt raportori. Doresc să, îi rog, să vă rog să introduceți cartelele electronice în aparate pentru a verifica că avem quorum pentru apel nominal. Am deschis votul. Nu merge? Întreabă președintele. E pas de mașină a voter Et alors, qu'est-ce qui se passe Donc on va voter à Malvé. Et pourquoi on a... Din păcate, aparatele nu merg, spune președintele, așa că vom vota cu, uh, prin ridicarea mâinii. Bon, écoutez, pendant qu'on règle ce problème technique, je vais donner la parole au rapporteur général. Parce... Întâi dau cuvântul raportorului general, pentru că la voturile din 28 și 29 septembrie după examinare a apărut nevoia anumitor ajustări care uh, au scăpat de vigilența noastră care și sper că se pot face corecturile necesare și în acest scop dau cuvântul domnului Fernandez. Aveți documentul la dispoziție. Domnule Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre Um, corecturi de rutină, ajustări tehnice. E mai bine să facem acest lucru aici decât în plenară. În ceea ce privește rubrica 1A, la linia 04030201, în anexa la lista de vot, al doilea subbloc peste proiectul de buget, corect, suma corectă este la uh, Consiliu 3.594.000 de euro. În loc de 3.954.000 a avut loc o schimbare la cifre. Deci aceasta pe care am spus-o prima este suma corectă, 3.594.000. În rubrica 4, plăți, linia 22040103, în, vota, în lista de vot pentru plăți, al doilea subbloc peste uh, proiectul de buget, sumele prezentate nu sunt aliniate strategiei agreate cu privire la plăți. Noi considerăm că suma trebuie să corespundă um, să, ia, să țină de cont și de partea uh, Consiliului, astfel că suma corectă este de 31 de milioane 200 de mii de euro și nu 49 de milioane 533 de mii cu o sumă finală de 68 de milioane 200 de mii de euro. Proiectele, de, proiectele pilot și acțiunile de pregătire, linia 07027728, trebuie ca suma adoptată de Parlament să nu fie inferioară celei propuse de către Comisie, astfel că am stabilit 120.000 de euro. La linia 33027712, cu privire la integrarea romilor, pentru ca suma să nu depășească, pentru ca plățile să nu depășească angajamentele, uh, suma acordată plăților trebuie să fie de 500.000 de euro. La rubrica 5, linia XX01021104, în lista de vot pentru secțiunea 3, cheltuieli administrative, amendamentul adoptat INTA 6602, Ehm, menține linia transversală 0, xx 04 cu 40.000 de euro. Aici trebuie clarificat că linia de destinație pentru această consolidare este 20.01.02.11, capitol referitor la uh, comerț. capitol comercial al bugetului. Acestea au fost clarificările tehnice. Mulțumesc, domnule raportor general. Dacă nu aveți nevoie de clarificări, atunci uh, vom supune la vot. Vă rog să ridicați mâna pentru. Je vous remercie, avis contraire. Vă mulțumesc, împotrivă. Je n'en vois pas, abstention. Nu există abțineri? Nu există nici acestea. O abținere, îmi cer scuze, spune președintele. Alors, nous allons. Toujours pas de, de, de capacitate electronică? Nu. Am terminat uh, cu această problemă tehnică. Ah oui, bien sûr qu'on va voter, mais dans certains cas, ça va peut-être euh, peut perdre un peu de temps. Bon. Da, da, asta ne face să pierdem timp. Foarte bine, amendamentul 1. Acesta este uh, transferat la sfârșitul votului. Alineatul 1, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 cu amendament oral. Cine este pentru amendamentul oral? Cine este împotrivă? Nu. Abțineri nu sunt de asemenea. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 8, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 cu amendament oral. Uh, amendament oral este supus votului în două părți. Prima parte începe cu recalls în engleză până la regulation. Cine este pentru această parte? Împotrivă? Abțineri. Se pare că se adoptă prima parte. A doua parte pentru, împotrivă, Se pare că se adoptă, dar poate ar trebui să facem și numărătoarea voturilor, nu? Se adoptă. Cine este pentru încă o dată? Și vom face numărătoarea. 14. Qui est contre Împotrivă? 15 contre, 14. 15 împotrivă, 14 pentru. Și câte abțineri? Nu sunt abțineri. Une abstention. O abținere. Foarte bine, a doua parte atunci se respinge. Amendamentul modificat cu prima parte, acum uh, da, mi se spune că avem și vot electronic. Așa că v-aș sugera să facem un vot de test, să vedem dacă merg cartelele de vot. Scrutin est ouvert. Normalement, il y a 30. S-a deschis votul. În mod normal ar trebui să avem 32 de voturi. Il y en a qui se font attendre encore. Il manque deux voix. Mai lipsesc două voturi. Cine n-a votat? Cine n-a votat sau cine nu vrea să voteze, deși cartela este introdusă. 31. Domnule Tarant, foarte bine. S-a închis votul. Deci acum, la amendamentul 9, modificat cu prima parte a amendamentului oral, cine este pentru? Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul modificat se adoptă. Amendamentul 10. Amendement 10. 10 la aliniatul 3. Eh bien, on va vérifier. Monsieur le Président, oui. Euh, monsieur, euh, Domnule președinte. Glaube, jetzt war nicht ganz klar, was wir abgestimmt haben. Sie haben noch Îmi pare foarte rău, dar uh, ați votat încă o dată amendamentul 9 cu amendamentul oral sau doar amendamentul oral sau totul? Portant. Am votat amendamentul 9 modificat cu ajutorul primei părți a amendamentului oral care a fost adoptată. Donc c'est l'amendement. Deci, amendamentul 9 modificat cu prima parte a amendamentului oral, care a avut un vot favorabil. Prima parte a acestui amendament oral. Dar atunci vă rog să repetați acest vot, pentru că tocmai avusesem o respingere și mi se pare că unii au votat acum pentru, fără să știe că de fapt am votat, votăm acum amendamentul. Deci vă rog să repetați votul. Bun, alors. Foarte bine. Atunci, vot cu apel nominal. Doamna Gardia Sabal, vă rog. Da, domnule președinte. Trebuia să vedem care este lista de vot actualizată, aceasta nu ne parvenise și noi nu aveam votul pe părți la amendamentul 9. Deci lucrurile nu erau foarte clare în grupul nostru, de aceea cer să votăm din nou amendamentul, pentru că noi am votat pentru a doua parte. Ah, bun. Alors. Bine. Atunci, vom relua amendamentul oral. Prima parte începe la recalls și se termină cu regulation. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Pour la, première... la prima parte a amendamentului oral. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Prima parte se adoptă cu 19 la 10 și 5 abțineri. A doua parte a amendamentului oral s-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte cu 26 de voturi la 6 și acum. Deci, trecem la amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 4A, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 cu amendament oral al raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se respinge. Aliniatul 6, amendamentul 14 pentru cu amendament oral pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică, să deschid votul. să a votul. Se adoptă cu 16 voturi la 15 și 3 abțineri. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică, să deschid votul. S-a închis votul. Se respinge cu 13 la 20 și o abținere. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Amendamentul 19 pentru cu amendament oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, la alineatul 8 a 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 25 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, nu, acesta este caduc pentru că s-a adoptat 33. Amendamentul 35 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 16 la 9, amendament 38 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică, s-a deschis votul la amendamentul 38. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 12 și 2 abțineri. Amendamentul 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 42 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 43 pe, pentru și cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 22A9, amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 22B9, amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56 pentru, Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 la 8 și 2 abțineri. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 25 a 9, amendamentul 58 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 26C9, amendament 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 28, amendamentul 63, cu amendament oral, vot pe părți, prima parte de la amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 voturi negative la 14. Amendamentul 63, astfel modificat cu prima parte a amendamentului oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru Da, avem trei părți. Prima parte pentru, pe, împotrivă, Vom face o verificare electronică la prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă prima parte, 19 la 13. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 este adoptat. Amendamentul 60 și 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, cu o corecție tehnică, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 76 pentru, cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 82. Scrutin est clos. Il est repoussé. S-a închis votul și se respinge cu 19 la 14. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Trecem la celelalte secțiuni. Aliniatul 62, amendamentul 91 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 91. S-a închis votul se adoptă cu 22 la 11. Amendamentul 90 la alineatul 63, amendamentul 92 și 93 în bloc Avem vot? Nu. La 91 am votat. S-a adoptat. Deci trebuie să votăm 90 și 92. Le-am votat deja? Nu, trebuie să votăm. 90 și 92 în bloc. Cine este pentru? împotrivă. Vom face o verificare electronică. Foarte bine, s-a deschis votul pentru amendamentele 90 și 92. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 11 voturi, deci cele două amendamente. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică, s-a deschis votul pentru 96. Scrutin est clos. L'amendement est... S-a închis votul, se respinge cu 17 la 15 și 2 abțineri. Amendamentul 97 la liniatul 67 la 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 98-99 identice pentru, împotrivă, Nu e foarte clar. Vom face o verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi la 5 și 5 abțineri. Amendamentul 100 pentru. Cine este pentru? 100. Împotrivă. abțineri. Cred că se respinge. Facem o verificare foarte bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 16, domnul Tarand a votat însă pentru, deci se adoptă. Oui. Donc il est adopté. Se adoptă. 101 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. La liniatul 77 avem amendamentul 102 cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Amendamentul 102 la liniatul 77C9 cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Doamna Gardia Saval, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru că avem aici uh, amendamentul orar al raportorului, aș vrea ca în plus să avem un vot separat la amendamentul nostru de la request de Secretary General to present to the Bureau, deci practic aproape întregul amendament al socialiștilor până la Parliament's estimates for the budget of the financial year 2017. Deci, practic, tot amendamentul socialiștilor, excluzând prima parte și o ultimă frază pentru a avea un vot uh, pozitiv uh, și a fi compatibil cu, tot, cu ceea ce am votat acum. Da, domnul Rubic. Da, noi considerăm Noi suntem pentru amendamentul oral. Attends, parce que... Monsieur le rapporteur. Suntem împotriva amendamentului oral, spune domnul Rubic. Foarte bine. Dacă am votat amendamentul oral, sau asta cred eu, spune domnul Michel, cred că ar trebui să adăugăm o nouă parte la vot. Și noi hotărâm dacă o supunem votului sau nu și dacă da, trebuie să spunem de ce pentru că eu am încercat să respect ceea ce definisem deja ca fiind o chestiune foarte delicată în luna iulie și fusese aprobat deja la plenară. Deci, dacă o facem, o supunem votului, dar dacă se face acest vot, atunci uh, sugerez să votăm împotrivă din motivele pe care le-am expus. Președintele, dacă avem trei membri care obiectează la uh, adresa acestui vot, amendamentul oral, oral a fost votat. Deci, ne gândim că amendamentul oral nu acoperă partea pe care a prezentat-o doamna Gardia Saval și, în aceste condiții, această parte a amendamentului inițial ar putea fi supusă votului. Despre asta este vorba. Deci, cine este de acord cu acest principiu de a supune votului această parte? Deci, cine este de acord cu trecerea la vot? Cine este de acord cu principiul de a supune votului această chestiune? Vot cu apel nominal, să deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis votul și se respinge cu 18 la 13. Trecem, deci, la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Domnule raportor, vă rog. Intervenție fără microfon. Am să fac aici un comentariu care nu are de-a face cu chestiuni de natură politică. La amendamentul 104, amendamentul 109 și 110. E vorba de noi misiuni care sunt uh, acordate sistemului de audit intern. Eu m-am uitat pe regulamentul financiar Textul se referă practic la încredințarea acestor noi misiuni pentru auditul intern și aceasta se dezbate sub autoritatea biroului. Deci m-am uitat la regulamentul financiar și felul în care acesta se aplică și acesta spune că auditul intern își realizează funcția cu absolută independență și nu poate primi niciun fel de ordin de nicăieri. Dar, din cele trei amendamente pe care le-am indicat, vă spuneam că se dau instrucțiuni sistemului de audit intern, așa că uh, cer, pentru că este o incompatibilitate aici cu regulamentul financiar intern, să se voteze împotriva acestor părți din amendamente față de misiunile pe care le acordăm sistemului de audit intern sub responsabilitatea biroului, pentru că relația între audit și birou este reglementată de Carta Comitetului de Audit, care a fost adoptată pe 24 februarie 2014. Cred că ar fi înțelept din partea noastră să nu acceptăm o astfel de modificare. Domnule Manca, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă există o relație de subordonare din partea sistemului de audit față de cineva, atunci ar trebui să primească instrucțiuni din partea acelei instanțe. Dacă nu, atunci uh, uh, cel care realizează auditul poate acționa în mod independent. Domnule președinte, textul regulamentului financiar este foarte clar. Auditul intern trebuie să fie absolut independent și nu poate primi niciun fel de ordin, niciun fel de instrucțiune. Președintele, da, este foarte clar. Domnule Fernandez. Nu știu dacă grupul socialist poate retrage amendamentele. Dar, ținând cont de explicația care ne-a fost dată, cred că nici măcar nu putem vota aceste amendamente. Practic, ele nu pot fi acceptabile. Nu sunt eligibile astfel de amendamente pentru că intră în contradicție cu regulamentul financiar. Președintele, foarte bine, vom trece la vot. Am auzit și părerea raportorului în mod foarte clar. Ea se bazează pe un text juridic care ar putea duce la ineligibilitatea acestor amendamente pentru că intră în contradicție cu regulamentul financiar. Domnule raportor, vă rog. Da, mențin cele spuse mai devreme și precizez că e vorba de amendamentele 104, 109 și 110 pentru că cele trei, practic, uh, au aceeași logică internă. Foarte bine. Ineligibilitate. Cine se pronunță în acest sens? Președintele comisiei sau comisia în sine? Președintele, foarte bine, consider că aceste amendamente nu pot fi acceptabile, ținând cont explicația pe care am auzit-o. Doamna Gardia Sabal. Domnule președinte, două lucruri. Nu dorim să contrazicem niciun regulament financiar, acesta este criteriul dumneavoastră, dar aș vrea să vă cer, în al doilea rând, să vedem ce se întâmplă cu eligibilitatea sau nu a acestor amendamente cu mai mare precizie, pentru că am votat multe amendamente la bugetul Parlamentului care nu erau eligibile și care totuși au fost acceptate. Deci nu pun sub semnul întrebării decizia dumneavoastră de acum. E un lucru pe care l-am cerut deja în mandatul anterior, dar ar trebui să dezbatem această chestiune a ineligibilității amendamentelor și să aplicăm aceleași principii de fiecare dată. Mulțumesc, vă promit că voi uh, exercita această funcție dificilă pentru a da dovadă uh, de imparțialitate. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un argument periculos cel pe care l-a prezentat colega noastră. Regulamentul bugetar este foarte clar și precis. Nu putem să votăm uh, să votăm o rezoluție pe astfel de cerere care este împotriva dispozițiilor regulamentului uh, bugetar. Uh, bun, cu responsabilitatea biroului, cred că intrăm pe un teritoriu de nisipuri mișcătoare și nu ar trebui să o facem. De aceea eu consider că ar fi mai bine dacă grupul S și D nu ar insista asupra acestei dispute, ci ar lua la cunoștință faptul că textul regulamentului uh, financiar este unul clar și precis și să se uite la acest text. À moins que vous retiriez vos amendements Decât dacă vă retrageți amendamentele. Ça m'éviterait de prononcer l'irrecevabilité. Atunci ne pronunțăm cu... Atunci se va rezolva această problemă a eligibilității. Écoutez, je vais, pour, pour soulager ma conscience, je vais mettre au voie... Ca să fiu cu conștiința împăcată, voi supune la vot 104. Și dacă votul este negativ, atunci nu voi mai supune la vot celelalte două amendamente, 109 și 110. La 104 eu cer să-l votăm fără ultimul paragraf. Dacă respectăm logica pe care tocmai am prezentat-o, atunci putem să votăm pentru acest amendament, dar fără acest paragraf contencios. Președintele, atunci ștergem, considers that this overview should be validated și așa mai departe, până la Parliament Bureau. Supun la vot amendamentul 104, corectat de către raportor, pentru. Qui est contre? Împotrivă. E bine, amendamentul se adoptă. Astfel, Comisia de Bugete a hotărât că responsabilitatea pentru audit nu poate fi pusă sub, supusă autorității biroului Parlamentului. 109 și 110 nu vor mai fi votate. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 106 pentru, împotrivă. Se adoptă. 107. Cu amendament oral care cere ștergerea în opul Dialogue and Should Ensure. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. Scrutin clos. Am închis votul. Se adoptă 21 de voturi la 11 împotrivă. O 108 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Am văzut că 109 și au căzut. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acesta a fost amendamentul 111. Amendamentul 112 devine caduc. Doamna Gardia Sabal. Perdon por hacer tan complicat. Mă scuzați, domnule președinte, că am complicat atât de mult votul de data aceasta, dar la fel ca la votul anterior, cerem ca amendamentul 112 să nu fie caduc, pentru că noi considerăm că poate fi o adăugire la 111, pentru că 111 este mult mai specific și impune niște condiții asupra responsabilității față de cheltuielile generale. Așa că aș dori ca acest amendament să fie votat ca o adăugire la amendamentul 111. La L'ensemble du l'ensemble du 112 ou bien tot amendamentul sau doar o parte dintre, din el? Just în parte. Doar o singură parte, spune doamna Gardia Saval, pornind de la Interalia. An annual declaration by members și așa mai departe. Oh, oh. Monsieur le rapporteur. Domnul raportor. Domnule președinte, am discutat foarte mult pe tema asta. Într-o interpretare strictă putem uh, decide că amendamentul 112 devine caduc în urma votării lui 111. Nu m-aș opune la vot, dar eu aș cere să votăm împotrivă, pentru că se introduc aici precizări care nu au făcut niciodată obiectul unui consens între noi. Dacă ar exista acest consens, consens ar, aș fi de acord, dar fără el nu putem cădea de acord asupra unui mod de a organiza controlele, astfel încât vă cer să votați împotrivă. Da, mă alătur celor spuse de raportor, spune domnul Rubic. Cred că s-a clarificat situația la 111, cum trebuie să procedăm și de aceea 112 nu este admisibil. Deci eu aș, voti, aș fi împotriva unui vot, pentru că situația a fost clarificată cu votul la 111. Mulțumesc. Bien, mais si vous le permettez, on va... Președintele, dacă îmi permiteți, voi supune la vot ultima parte a amendamentului, ultimele trei rânduri. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Se respinge. 116. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 1, afect. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Avem acum o, uh, um, avizele comisiilor competente pe aviz. Madame Grasse. Nu există obiecții? Domnule președinte, îmi cer scuze că întrerup votul, dar eu am fost autor al avizului de la control bugetar și nu înțeleg ceva. Ține de procedura bugetară acest lucru și comisia ar dori ca îmbunătă- să, ca situația fondurilor să se îmbunătățească. Deci nu înțeleg acest out of scope. Cum îl puteți explica? Lequel Alors, c'est le rapporteur général qui, qui a émis cette opinion. Raportorul a făcut acest aviz. Deci, îmi vom întreba pe domnul Fernandes Dăm la pagina 10, spune președintele. Pour budge, pour contrôle, Senhor raportor General. Domnule Raportor. Prezident, noi stăm să falar de o rezoluție. uma... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre o rezoluție și o rezoluție trebuie să fie coerentă și n-ar trebui să fie incluse repetiții. Deci trebuie să aibă un fir logic, trebuie să fie inteligibilă și sunt multe elemente ca acestea care au fost considerate a fi în afara sferei de aplicare și de aceea eu m-am opus acestora. M-am opus pentru că pur și simplu nu s-ar încadra în firul logic al acestei rezoluții. Eu vreau ca textul în ansamblul său să fie consecvent, coerent și să corespundă rezoluțiilor pe care le-am adoptat deja și să meargă pe aceeași linie cu amendamentele noastre. Noi am adoptat, uh, dacă adoptăm adică această rezoluție, ea trebuie să meargă mână în mână cu amendamentele bugetare pe care le-am adoptat. Dorim ca acest text să Uh, fie coerent și cu alte propuneri pe baza bugetului care au fost făcute. Vreau să mulțumesc încă o dată secretariatului pentru uh, ajutorul uh, lor extrem de valoros, pentru că a fost o treabă foarte dificilă. Și chiar dacă aș fi de acord pe fond cu conținutul acestor amendamente, multor amendamente, nu putem să le includem pe toate, pentru că atunci ar ieși un fel de ghiveci care n-ar mai avea niciun sens. De aceea, Uh, așa justific eu uh, faptul că m-am opus. Am vrut un text inteligibil, unul uh, um, succint și care să fie coerent și să meargă pe linia amendamentelor bugetare pe care le-am adoptat și pe care trebuie să le reflecte. Și de aceea Uh, am considerat că amendamentele nu sunt în sfera de aplicare și sunt recunoscător doamnei Gresle pentru că a menționat acest uh, subiect. Cred că astfel se explică de ce am pus autoscop și la alte amendamente, cu toate că eu personal sunt de acord cu ele și explică și ce am făcut cu amendamentele de la alte comisii. De asemenea, doamna Gresle. Da. E întotdeauna interesant, dar eu cred că e regretabil că uh, toate eforturile de a crește transparența cu privire la instrumentele de inginerie financiară, de exemplu, probleme pe care noi le-am văzut în punerea în aplicare, în execuția bugetului, e vorba de cifre, 59 de miliarde de euro care sunt cheltuite anual de la buget um, și aici e clar că e nevoie de o mai bună identificare a sumelor și a proceselor. Eu cred că este regretabil că acest lucru este eliminat și cred că are, uh, umbrește activitatea comisiilor noastre, pentru că tocmai acesta este scopul exercițiului nostru și cred că ar trebui să ne susținem unii pe alții, pentru că astfel am avea o poziție mai puternică, dar această dezbatere am avut-o deja de mai multe ori. Mulțumesc! Eh bien, grâce à vous, il a lieu, monsieur le rapporteur général. Domnule raportor general, o să ofer o informație suplimentară. Eu am crezut că era clar. Ei bine, avizele comisiilor sunt anexate la rezoluție. Nu sunt uh, excluse, nu sunt aruncate pe geam. Sunt anexate la rezoluție. Președintele, deci aceste documente vor fi publicate și dorințele Uh, Comisiei de Control Bugetar cu siguranță vor atrage um, atenția Comisiei, mai ales că este vorba despre uh, previzibilitate și angajament. Raportorul general va lua în considerare avizul doamnei Gresland și doresc să vă întreb dacă există acord cu privire la avizele comisiilor specializate. Cine este pentru? Împotrivă? Văd că nu. Dacă nu există nici abțineri. Atunci putem să votăm tot textul, astfel modificat, prin votul de din dimineața aceasta. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 7 împotriva și 3 abțineri. Felicitări raportorilor. Mulțumiri fiecăruia dintre dumneavoastră. Stimați colegi, am uh, terminat nou, domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Len jednu poznámku. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o observație. Atunci când am votat referitor la auditorii interni, dacă acest lucru este împotriva regulamentelor financiare, atunci și alte instituții ca Ecostoc, care au același aranjament ca cel pe care l-am propus noi pentru vot, trebuie să verificăm ceea ce a spus raportorul acolo, pentru că nu se poate să fie împotriva normelor europene dacă există alte instituții care au acest lucru. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dacă nu mai sunt alte aspecte de discutat, vom avea o reuniune comună cu LIBE în, 20, în 19 octombrie 2015 aici în Bruxelles și în 22 a 10 -a vom avea o altă reuniune pe care nu o putem modifica. Și știu foarte bine că una dintre unul dintre grupuri are un congres săptămâna viitoare și că nu vor putea fi prezenți la reuniunea din 19 și îmi pare rău și nici la cea din 22. Se, se, ședința se suspendă. Je, rappelle, je me permets de vous rappeler que ce soir à 19h, nous avons un joint committee pour des hearings des... Și vreau să vă reamintesc că la ora 7 avem o reuniune comună a Comisiei noastre și ECON pentru a audia candidații pentru directorul executiv al EFSI și pentru directorul vice